Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Vă rog foarte mult să luați loc. Bună ziua tuturor! Declar deschisă reuniunea constitutivă a comisiei noastre și, bineînțeles, urez bun venit tuturor uh, membrilor, tuturor uh, noilor membri în această comisie și bine ați revenit tuturor celor care au făcut deja parte din această comisie în trecut. Doresc să reamintesc tuturor, declarând deschisă reuniunea și rugându-i pe cei care nu au uh, un rol de îndeplinit aici să uh, se îndepărteze din sală. Deci, reuniunea este uh, prevăzută pentru alegerea vicepreședintelui și vicepreședinților. Deci, nu sunt permise intervenții care să nu vizeze aceste puncte de pe ordinea de zi. Deci, în primul rând, ordinea de zi prevede alegerea președintelui și apoi alegerea vicepreședinților. Există prezenția membrii supleanți care știți că trebuie să fie menționați uh, în mod specific pentru că în vederea alegerilor trebuie nominalizați uh, supleanții. Deci începând de la grupul popularilor, domnul Bernstein este înlocuit de Sterden Lange, Christian Ehler de Werner Langen, care merită aplauză. Doamna Nibler este înlocuită de domnul Marcus Piper. Patricello de Savini, domnul Saudargas de Esteban González Pons, din partea socialiștilor, următoarele înlocuiri. Balcitis este înlocuit de Vladimir Manca. Stanishev de Niekov, Adam Girek, de Ole Ludvigson, Dan Nica, de Sorin Moise. La ECR, Grobarcis, sper că l-am pronunțat bine, e înlocuit de San Potero. La ALDE, Angela Bridnar de Pavel Terica la verzi Buticofer de Yannick Jadot și închei imediat la FD Borelli e înlocuit de Laura Ferrara. Mă rog. Ja, ähm, ich bin äh, in Vertretung... Da, eu îl înlocuiesc pe Pablo Eșenic Ropa. Isn't... Okay, wonderful, he is here. Okay, we could... Se pare că e în sală. Bun. Vă... Iată, acestea sunt uh, numirile pentru supleanți care au parvenit secretariatului, deci aceste înlocuiri știți că nu sunt, polibile, nu sunt posibile decât înainte de începerea votului. Deci cine nu și-a anunțat înlocuirea nu va putea participa la vot. Întreb secretariatul dacă s-a constituit cvormul necesar. Cvorumul pentru comisia noastră este de 17 membri, dar iată, suntem un număr mult mai mare aici. Cvorumul fiind dat, trecem acum la alegerea președintelui. Întreb dacă există grupuri care doresc să facă propuneri de candidatură. Domnule Carenț. Uh, Mulțumesc în numele PPE-ului domnul Jerzy Buzek. Ați auzit, uh, s-a făcut candidatura, s-a numit, uh, s-a desemnat domnul Ierzi Buzek. Îl accept dacă e de acord. Da, sunt de acord. Să candidez. Prea bine. Trebuie să întreb dacă mai există și alte propuneri de candidaturi. Văd că nu este cazul și prin urmare vă propun să trecem la alegerea domnului Buzec prin aclamare. Con questo applauso di acclamazione. Cu aceste aplauze de aclamare, domnul Buzek, fost președinte, este ales uh, președinte al comisiei noastre. Felicitări și am să-i cedez acum locul, uh, urându-i, evident, mult succes în această calitate. Uh, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. vă pot garanta că uh, vom avea un spațiu de discuție deschis și uh, de fair play. Vom uh, respecta regulile de procedură, bineînțeles. Și vom încerca să găsim o soluție la fiecare situație. Haideți să trecem la punctul următor de pe agenda. Deci să procedăm la alegerea uh, primului, al doilea, celui de-al doilea și celui de-al treilea vicepreședinte. Vom proceda, deci, pe rând la alegerea fiecărui vicepreședinte. De asemenea, aș vrea să vă informez că, bineînțeles, uh, membrii supleanți uh, participă la vot în locul membrilor titulari. Deci lista a fost deja comunicată de către doamna Toia la începutul ședinței noastre. Vreau doar să vă cer că dacă cumva intervine vreo schimbare în ce privește propunerile, e bine, vă rog să transmiteți aceste propuneri noi înainte de, uh, de procedura de vot pe care urmează să o, o anunț. Deci, quorumul a fost atins. Deci acum să vedem propunerile pentru uh, postul de vicepreședinte. Vă dau cuvântul, doamnă. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Felicitări, în primul rând. Aș vrea să propun pe doamna colega noastră, Patricia Toia, pe postul de vicepreședinte. Deci înțeleg că din asta, propunerea vine din partea grupului socialist, nu-i așa? Dacă îmi permiteți să vă întreb, eh, doamna Toia, deci, dacă sunteți de acord, cu, dacă acceptați eh, candidatura, da, accept, mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, doamna Toia. Apoi următoarele întrebări regulamentare. Dacă mai sunt și alte propuneri pentru acest post, nu văd să fie. Prin urmare, propunerea mea este foarte simplă. Vă propun prin aclamare să aprobăm. Doamnă Toia, dragă Patricia, mă bucur foarte mult și vă invit alături de noi aici la prezidiu. ne ați fi foarte de ajutor dacă veniți la tribună această tribună pe care abia ați părăsit-o cu câteva secunde în urmă. Dragi prieteni, haideți acum să trecem mai departe. Haideți deci să vedem propunerea pentru cel de-al doilea vicepreședinte al comisiei noastre și trebuie deci să pun întrebarea propunerilor care sunt formulate. Dragă colegule, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă numesc Ashley Fox, supleant. Deci am plăcerea să propun colegul nostru, domnul Henkel, pentru postul de al doilea vicepreședinte. Mulțumesc. Urmează întrebarea ca și ADN-uri către candidat. Mai întâi să vedem dacă sunt și alte candidaturi. Nu cred, nu văd niciuna. Bineînțeles, trebuie să-l întreb pe domnul Henkel dacă acceptă să candideze pentru acest post. Foarte bine, mulțumim. Prin urmare, așa ca și înainte, să votăm prin aclamare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, dragă colege. Felicitări, vă invităm de aici alături de noi la prezidiu. Mulțumim. Bineînțeles, reuniunile de constitutive merg repede, ceea ce e un lucru bun, pentru că oricum avem multă treabă de făcut în cursul acestui mandat care începe. <laughs> Everybody the same way. Good. Thank you. Uh, Dragi prieteni, haideți să trecem la al treilea vicepreședinte. Dacă îmi permiteți, aș vrea să știu că, care este propunerea pentru acest post. Deci dăm cuvântul colegului Gue. Deci, în numele grupului GUE, propunem pe domnul Miroslav Ransdorf ca pe al treilea vicepreședinte al comisiei noastre. Bineînțeles, ă, dacă dumnealui este de acord, întrebarea. Mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord să candidez. Acum, există alte propuneri pentru acest post, dragi colegi? Nu văd niciuna. Prin urmare, haideți să votăm prin aclamare. Foarte bine, mulțumesc. Felicitări, dragă Miroslav. Vă invităm alături de noi la prezidiu. Anci. și haideți să vedem acum și alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Care este propunerea de candidat? Deci, doamna Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu vreau să prezint candidatura domnului Tamburano pentru funcția de cel de-al patrulea vicepreședinte. Bravo. Uh, eh, do you agree with this proposal? Domnule Tamburano, sunteți de acord cu această propunere? Foarte bine, vă mulțumim. Și în continuare, eh, să vedem dacă sunt alte candidaturi, da, din partea grupului ALDE, domnul Frederic Fedeldei. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE aș dori să vă prezint, de fapt, nou, candidatul nostru, care este domnul Pietersen. Deci, domnule Morton Pietersen, trebuie să vă întreb dacă acceptați să candidați. Da, domnule președinte, vă mulțumim. Avem, deci, o, doi candidați pentru postul patrulea vicepreședinte. În acest caz, când există două candidaturi, urmează să procedăm la un vot secret prin vot electronic, conform regulamentelor. Deci dați-mi voie să vă dau câteva detalii, câte foarte importante de la bun început. Firește, fiecare membru care, care participă la vot, bineînțeles, dispune de un singur vot. La prima rundă, alegerea va fi validată de către câștigată de ca, către candidatul cu majoritate absolută. În al doilea rund de votare, dacă este nevoie, câștigă candidatul cu cele mai multe voturi. Și ne referim aici, se vor număra doar voturile exprimate pozitiv. În caz de balotaj, uh, candidatul uh, cel mai înaintat în vârstă va uh, câștiga postul. Sper că este destul de clar pentru toată lumea. Se pare că avem și o întrebare, să dăm cuvântul. Dați-mi voie. Mulțumesc, domnule președinte reprezint grupul verzilor și aș vrea o mică explicație din partea grupului al de ce au prezentat încă un candidat, deși s-a negociat deja. Uh, well, uh, it is possible to explain. Ei bine, dacă putem obține o explicație, de ce nu, dar totuși este, această opțiune rămâne deschisă pentru fiecare grup. Mulțumesc. După știm și după cum știm cu toții, majoritatea se obține într-un sistem de coaliție, dar într-un context de spirit democratic, am considerat că este normal să putem propune propriul nostru candidat. Vă mulțumesc. Stands is uh, explanation. Foarte clară explicație. acest caz lăsați-mi voie să întreb dacă mai sunt cumva și alți candidați. Deci suntem siguri, nu mai sunt și alte candidaturi. Să reamintesc un lucru important. Procedura noastră de vot secret se realizează, deci, prin vot electronic. Deci aveți nevoie de cartela de vot cu toții. În caz că cineva nu are cartela de vot, domnule președinte, am uh, participat și la precedenta reuniune și de asta am uitat să-mi uh, scot cartela de vot. Deci să vedem acum cine nu dispune încă de cartela de vot ca să putem uh, obține o, în câteva minute o cartelă. Deci, ultima stregare. Mai este cineva care are nevoie de o, să-i se înlocuiască cartela de vot electronic? Probabil ne-ar lua până în 5 minute ca să putem obține cartelele necesare. Iată că s-a găsit și cartela originală. Totul se termină cu bine. Felicitări echipelor noastre tehnice. Deci, încă o dată, a mai rămas cineva care are întrebări? Dacă nu, dați-mi voie să reamintesc regulile din procedură. Avem, deci, două candidaturi. Cunoaștem numele candidaților, domnul Petersen și domnul Tamburanu. Deci i-am menționat în ordinea alfabetică. Deci domnul Petersen și domnul Tamburanu se află pe lista noastră de candidați, în ordine alfabetică, repet. Acum Urmează deci să procedăm la, la vot și vă voi spune când voi, voi pronunța formula, votul este deschis, deschis. Trebuie să vă amintiți atunci. Butonul verde corespunde candidatului cu numărul 1, iar butonul roșu candidatului cu numărul 2. Deci buton verde pentru domnul Petersen și butonul roșu pentru domnul Tamburano. Veți vota, deci, pentru, dacă, deci, pentru domnul Petersen, votați butonul verde, iar pentru domnul Tamburanu va fi butonul roșu. Aceasta este procedura destul de simplă. Vom număra toate voturile, tot prin sistemul electronic. Votul este secret, spuneam. Aspect important în procedură. dacă cumva faceți o greșeală. Câtă vreme votul nu este încă terminat, închis, veți mai putea schimba alegerea dumneavoastră dintre cele două butoane, dar în momentul deci, indiferent în cum veți greși butonul, până nu se termină votul, veți putea schimba opțiunea. Dar când am pronunțat formula votul s-a încheiat, înseamnă că nimic nu mai poate fi schimbat. Okay. Now we start with the test votes. It means mai întâi vom face un uh, test a sistemului de vot. Să vedem, deci, ce am putea vota. haideți să spunem așa, că încercăm un vot între Brazilia și Argentina, să vedem ce alegeți. Haideți să spunem, deci, că Brazilia eh, e pe butonul verde și... A, dați-mi voie să mă corectez, tot în ordine alfabetică, Argentina butonul verde și Brazilia butonul roșu. Votul este deschis. No, Well, has everybody voted? Toată lumea a votat. Repet întrebarea, toată lumea a votat deja. Thank you. Have you now will be okay. <laughs> It is great. great president. Has anybody voted? Toată lumea a votat. Votul s-a încheiat. Now let Lăsați-ne acum să numărăm voturile în sistemul electronic. Brazilia 31 de voturi, Argentina 21 de voturi și 4 uh, ne, neexprimate. Deci uh, sistemul funcționează. Foarte bine. În continuare, dați-mi voi să mai precizez. În prima rundă de votare avem nevoie, deci, să se întrunească o majoritate absolută pentru a putea desemna uh, candidatul câștigător. În a doua rundă, numărul cel mai mare de voturi obținute este suficient. Iar acum, cred că putem începe. Totul este clar pentru toată lumea. Bine, haideți să începem. Votul este deschis. Everybody has voted. Toată lumea a votat. Votul s-a încheiat. Eh, the result is... Rezultatul ne indică domnul Petersen 37 de voturi, domnul Tamuranu 22 de voturi. Avem deci o situație de majoritate absolută în favoarea domnului Petersen. Felicitări, domnule Peterson. Dați-mi voie, deci, eh, dragă colegi, eh, să vă invit alături de eh, noi la prezidiu. Treizeci și șapte, șaptesprezece. Deci iertați de greșeală în exprimare nu erau 17, nu 11, ci 17. Dați-mi voi acum să fac câteva mici anunțuri în încheierea reunii noastre. Dragi colegi, câteva anunțuri importante pentru toți. A, iată, avem o întrebare, vă dau cuvântul. Aș dori să fac o declarație, pentru că asistăm astăzi în toate comisiile a unei violări a modelului DONT, care arată că trebuie aduse critici legitime pentru că minoritățile sunt excluse de la participare. Vorbesc aici de grup și de grupul 5 uh, stele, care și în uh, Italia participă în Parlament. Hey, este vorba de practici uh, incorrecte. Sigur, prin urmare, îmi face o plăcere deosebită să fac parte din această comisie în calitate de simplu membru, care consider că este o comisie importantă pentru viitorul Europei. Și va trebui să facem față acestor provocări importante pentru Europa. Sper că modelul de Europa pe care îl construim împreună va fi un, o Europa exemplare în pofida celor ce se întâmplă astăzi aici și va aduce pace și stabilitate pentru întregul sat global. For your statement. Mulțumim pentru această declarație deci dați-mi voie să vă urez bun venit la în această nouă legislatură în cadrul Comisiei, mai ales noilor membri în Parlamentul European. Reprezentăm uh, a treia cea mai numeroasă comisie din Parlament și avem un uh, spectru foarte larg de preocupări ne ocupăm de foarte multe chestiuni, mai ales în, în sectoarele industriale și ale IMM-urilor, de asemenea în ce privește politicile în favoarea inovării, în uh, economia digitală, agenda digitală și, bineînțeles, ne ocupăm și de uh, segmentul energiei, o temă foarte importantă pentru viitorul nostru. Ce ne va ocupa uh, prioritar în următoarele săptămâni? Ei bine, uh, ne vom ocupa deci de aprobările comisarilor propuși. În următoarea întâlnire ne vom audia pe domnul Feroci, vicepreședintele Comisiei Europene va participa la audiență. Vor participa la reuniunea noastră foarte mulți miniștri, vor fi diversi comisari, vicepreședinții Comisiei și atunci Bineînțeles, cu toții suntem profesioniști de nivel înalt, vă cunoaștem CV-urile deja. Deci ne așteaptă niște reuniuni foarte importante. A doua temă foarte importantă, pe 22 iulie vom discuta chestiunile de securitate energetică. Deci îl vom invita pe reprezentantul Comisiei să uh, ne informeze privind uh, stadiul de negociere a tratatului transatlantic. Deci uh, veți primi documentele cu toate cu a, pentru aceste reuniuni foarte importante de pe agenda noastră, teme foarte importante pentru viitorul nostru apropiat agenda digitală și uh, comerțul electronic, reindustrializarea, toate aceste teme sunt foarte importante. Bineînțeles, uh, voi lucra cât se poate de strâns cu fiecare dintre voi și cu coordonatorii de grup și sunt sigur că împreună vom putea înfăptui uh, suficient de multe lucruri bune. Avem 5 ani de muncă împreună. Vă mulțumesc tuturor!